raport special și uh, uh, Bart uh, Stas a avut dreptate, nici nu am salutat, nu am, mă bucur că ați fost alături de noi, estimată doamnă. Și acum, studiul privind responsabilitatea democratică și controlul bugetar al ONG-urilor finanțate din bugetul UE, o actualizare. Fără alte întârzieri, dau cuvântul pe, colegii noastre pentru doamnei Ackerman pentru prezentarea studiului. Doamna Ackerman, iertați-mi demența progresivă, vă rog. Okay, thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult, da, într-adevăr, e o continuare a studiului precedent, să spunem. Da. See, we're going, to cover um, points actually uh, that I think uh, have already been covered. Multe dintre aspecte deja au fost acoperite de antevorbitoarea mea și uh, am ajuns la sfârșitul prezentării ei. Uh, uh, multe aspecte sunt asemănătoare, definiția ONG-urilor, că este vorba de principalii ONG-uri, principalele ONG-uri beneficiare, uh, apoi despre granturile și apoi uh, am ascultat și recomandările uh, studiului precedent, care coincid în mare măsură cu studiul meu. Înainte de a continua, cred că uh, concluzia activității noastre după această accesibilitate, după această actualizare este că datele puse la dispoziția Comisiei sunt îmbunătățite, dar este încă foarte greu să facem o analiză aprofundată a uh, datelor privind fondurile mm, acordate. Prima dată când am examinat situația a fost în 2010. Am mai analizat apoi situația în 2016 și 2017 și mi-amintesc că în 2010 era foarte greu să desprinzi ceva din date pentru că uh, proveneau de la uh, departamente diferite de la comisie și nici măcar nu era foarte clar dacă uh, ne refeream la aceleași ONG-uri, dacă veneau dintr-un alt domeniu sau o altă entitate. Deci existau foarte multe incoerențe, mai ales în ce privește numirea, dar s-au înregistrat foarte multe îmbunătățiri, cel puțin din acest punct de vedere. În ceea ce privește definiția ONG-ului, n-am observat niciun fel de evoluție pozitivă de la studiul precedent, din păcate, și am spus că un pas posibil înainte ar fi să revizuim clasificarea ONG-urilor să ne punem de acord cel puțin în ce privește categorii pentru ONG-uri uh, între departamentele comisiei, pentru că diverse departamente de la comisie folosesc diverse categorii. Deci chiar dacă uh, lăsăm deoparte problema dacă o entitate trebuie să fie considerată ONG sau nu, ar trebui să fie o anumită coerență în legătură cu felul în care uh, departamentele de la Comisie fac categorisirea și ar fi un pas foarte important în ceea ce privește analiza de politici. Mai există și incoerențe între bazele de date de la comisie, de exemplu baza de date LIFE, care îmi amintesc că în studiul uh, anterior era destul de cuprinzătoare, era un exemplu de bune practici uh, din punctul de vedere al informațiilor conținute, dar e vorba de 16 de categorii de organizații, inclusiv uh, fundații ONG, care au fost uh, îngrămădite în două uh, categorii în sistemul de transparență financiară, deci ori ONG, ori organizație non-profit sau nici măcar nu a mai uh, existat o tentativă de a face o clasificare în sistemul de transparență financiară. Așa cum s-a spus înainte, organizațiile se autocalifică, de exemplu ai universități, chiar în aceeași țară o universitate se poate numi ONG sau organizație non-profit în funcție de interese. Și în anumite țări am înțeles că nici măcar nu e, nu e posibil ca o universitate să se autonumească ONG. Deci, chiar dacă ajungi la o concluzie uh, legată de ce e sau nu ONG, pe baza definițiilor din statele membre poți uh, să ajungi într-o, într situație în care unele universități ajung în categoria respectivă și altele nu, ceea ce nu clarifică situația neapărat. Așa cum s-a spus înainte, Comisia uh, validează doar uh, statutul non-profit al organizațiilor. Unele organizații sunt clasificate în mod uh, greșit ca ONG-uri. Foarte repede, am descoperit anumit, eh, niște autonumite ONG-uri înființate de către guverne. Deci au fost eh, descoperite organizații uh, cu privire deci, de, de hidrologice din Kenya, care sunt, s-au numit ONG-uri care cooperează cu guvernul. Deci, poate, din punct de vedere tehnic, avem de-a face cu ONG-uri, dar tot, totuși trebuie să ne punem întrebări dacă e vorba neapărat de un ONG dacă totuși un guvern uh, susține organizația acestei uh, entități. Și apoi mai există și diferențe între statele membre în felul în care organizațiile sunt definite, ceea ce poate avea implicații uh, de responsabilitate democratică. În unele țări, unele organizații sunt considerate ONG și în altele nu și deci s-ar putea să avem de-a face cu cerințe de transparență sau de raportare diferite. Și așa mai departe. Acum uh, ajung la principalii beneficiari de finanțare europeană. Așa cum am spus, încă nu putem să avem o analiză fiabilă pe baza sistemului de transparență uh, financiară Mm, pentru angajamentele 2017, 89% din granturi uh, nu aveau niciun fel de tip uh, de entitate asociat. Am identificat anomalii sau lucruri dubioase, să zicem, ciudate. Sigur, nu în toate, dar suficient de multe anomalii pentru a ne pune pe gânduri și uh, pentru a ne gândi dacă o astfel de analiză e fiabilă sau nu. Apoi a mai fost chestiunea redistribuirii granturilor, care a a, a fost un proces care a fost lansat. Deocamdată însă e prematur să înțelegem felul în care uh, granturile au fost acordate. am primit o listă pentru că nu am putut uh, genera noi o listă fiabilă uh, a primilor 30 de beneficiari uh, de granturi din sistemul de transparență financiară. Am primit de la DigiBudget o listă foarte utilă și poate ar fi bine să mai menționez că rezultatele acestei liste diferă foarte mult de lista din studiul precedent, pentru că pe atunci am exclus universitățile și institutele de cercetare, ori în lista prezentă, uh, e vorba de angajamentele din 2017, uh, sunt incluse pe această listă și aceste uh, tipuri de instituții. Aveți aici lista din 2017, pe locul întâi, un institut de cercetare Mm, și apoi și organizații umanitare uh, care fac parte dintre beneficiarii principali. Aici aveți lista din 2015, angajamentele pentru 2015 și de această dată numele care apar pe această listă revin și în lista angajamentelor pentru 2017. DigiBudget ne-a asigurat că vom putea primi informația din, uh, generată din sistemul de transparență financiar, dar nu am reușit să generăm rezultatele de la DG Budget. Am încercat să dăm curs acestei probleme, dar n-am primit un răspuns. Acum, în ceea ce privește registrul pentru transparență, principala problemă a fost întrebarea legată de negocierile în curs, dacă au un impact asupra ONG-urilor sau nu. În studiul uh, anterior am uh, evidențiat preocupări în legătură cu registrul de transparență, faptul că e greu să fie analizat datorită structura datelor, felul în care datele sunt prezentate, unele date nu sunt obligatorii, unele nu sunt verificate, unele informații nu sunt considerate fiabile, sau credibile și au fost și diferențe între realitate și informațiile introduse. Și pe atunci, am, când, deci pe când preze, pregăteam actualizarea, informațiile pe care le-am primit vizeau faptul că negocierile în curs pe atunci nu au avut implicații, mai ales pentru ONG-uri, dar că, în general, se pare că conținutul registrului va fi mai uh, restricționat și informațiile vor fi mai uh, fiabile. S-a făcut o propunere pentru a spori competențele secretariatului, poate și resursele umane, ca să poată să uh, facă muncă de validare. S-a propus și un sistem de sancțiuni. Sigur, asta ar avea un impact asupra ONG-urilor, dar nu doar asupra lor ci asupra oricărei organizații care, care introduce date în sistemul de trans- în registrul de transparență. Și în fine, acum uh, urmarea la recomandările anterioare, am recomandat ca o parte din problemele identificate, diferențele, de fapt toate aceste diferențe ar trebui să fie eliminate printr-o bază de date unică centralizată. Iar DigiBudget ne-a răspuns că ABAC este această bază de date, dar dacă vă uitați la pagina 40 al actualizării, la uh, graficul 6, vedeți că avem, uh, ajungem la concluzia că nu avem de, uh, doar un sistem, ci mai multe sisteme. Pentru că se spune că nu există informații în legătură cu realocarea fondurilor din sistemul ABAC. Vă rog să contactați uh, departamentul uh, responsabil. S-ar putea ca el să vă furnizeze informațiile necesare. Deci, mie mi se pare că e o dovadă suficient de puternică că avem mai multe sisteme uh, în curs care funcționează. Încă nu avem o, uh, um, o evidență a plăților uh, efectuate. A menționat uh, înainte redistribuirea fondurilor între consorții de ONG-uri, dacă am înțeles bine, totul decurge din angajamentele din 2018, deci cu noile, noul sistem de granturi ar trebui să fie posibil să vedem cum fondurile urmează să fie uh, distribuite. Am avut și un uh, studiu de caz în studiul anterior cu privire la interpretarea criteriilor de excludere și am făcut o recomandare conform căreia Comisia ar trebui să aibă o abordare mai proactivă pentru a monitoriza uh, Uh, cei mai importanți beneficiari de uh, fonduri. Și în urma unui scandal uh, recent s-a făcut foarte multă vâlvă pe acest subiect, dar nu sunt sigur că Asta va duce la o monitorizare sistematică a activității sau a, a beneficiarilor importanți. E o chestiune specifică, foarte gravă, e adevărat, dar nu abordează problema guvernanței în general. Și, în fine, ă, trasabilitatea publică și vizibilitatea finanțării europene. N-am constatat niciun fel de evoluție în acest domeniu și în studiul anterior am încercat să urmărim proiectele Uh, după numele lor în sistemul de transparență financiară. Am încercat să mergem uh, pe paginile internet uh, ale beneficiarilor de granturi și uh, am analizat un caz în care ne-a fost greu să găsim o organizație care beneficiază de bani pentru un proiect, chiar dacă am știut unde să căutăm, pe ce pagină internet și așa mai departe, s-a dovedit greu și aș spune chiar imposibil să spunem că da, activitatea care apare pe pagina internet respectivă uh, coincide uh, grantului acordat în baza sistemului de transparență financiară. Deci am făcut câteva recomandări și în acest sens și am mai uh, făcut și câteva recomandări în ceea ce privește vizibilitatea finanțării europene beneficiarii își respectă uh, obligațiile contractuale în ce privește vizibilitatea, dar chiar și așa, câteodată, trebuie să sapi mult, să navighezi mult pe un uh, site ca să găsești uh, un raport și să mergi uh, la ultima pagină a raportului pentru a vedea log- uh, logo-ul Uniunii Europene. Uh, nu o să fac recomandări, dar în orice caz eu sunt pentru o abordare sistematică pentru a ne asigura că aceste informații sunt mai vizibile pe uh, paginile internet ale beneficiarilor. Și nu e vorba doar pentru de, de grant, granturile actuale, ci și ar trebui să fie un fel de istoric pentru ca contribuția Uniunii Europene la activitatea ONG-ului respectiv să fie mai vizibilă. Da. Iată tot ce am pregătit eu. E o sinteză a actualizării noastre la uh, studiul precedent. Mulțumesc. Are cuvântul acum raportarea noastră, doamna Schmidt. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, parcă îmi lipsea că trebuia să zice și acum uh, țuică pentru toți să ne mai îmbărbătăm un pic. Mă rog, uh, gluma deoparte, vă mulțumim pentru această actualizare. Um, apare aici un... Nu, nu apar foarte multe lucruri în actualizare față de lucrurile deja constatate. Uh, îmi pare rău că de fiecare dată trebuie să ascultăm din partea Comisiei că totul e transparent, totul e minunat, totul e excelent, când noi știm foarte bine că de departe situația nu e atât de roză cum este prezentată. Sistemul de transparență național a fost deja uh, abordat de noi la ultimul raport uh, și uh, cu riscul de a mă repeta, spun încă o dată, poate plictisesc deja pe unii dintre colegi, <clears throat> nimic din acest sistem de transparență nu creează transparență. Deci uh, numele este dat degeaba. Vreau uh, uh, să-l întreb pe autorul studiului dacă comisia i-a oferit un motiv pentru care registrul de transparență nu este publicat și de ce nu se arată foarte clar de la ce direcție generală ajung banii la care dintre beneficiari. În ce privește uh, la pagina 18 topul primilor 30 de uh, beneficiari. La uh, top 5 avem trei organizații din Germania, una din Danemarca și una din Norvegia. Nu putem deci vorbi de un echilibru geografic aici. Iar sumele sunt atât de importante încât trebuie să mă întreb, întotdeauna au primit atâți bani sau implimesc, implicit primesc uh, organizații din această parte a Europei atâți bani, pentru că până la urmă sunt vorba de, este vorba de uh, sume de peste 100 de mii, uh, milioane de euro. Mai am și uh, o altă întrebare. Cu siguranță că vă mai întins de scandalul Oxfam. Uh, Conform raportului actual, eh, eh, eh, Direcția Generală responsabilă a înăsprit criteriile etice pentru eligibilitatea la aceste fonduri care sunt aceste criterii? Pentru că este foarte neclar pentru noi cum s-au înăsprit regulile sau cum se controlează respectarea acestor reguli înăsprite. Nu vreau să contrazic autorii raportului, dar Totuși trebuie să spun că um, îmi vine greu să, uh, uh, să ofer credit acestui raport și acestei activități câte vreme Comisia se bazează pe declarații pe proprie răspundere ale beneficiarilor și nu verifică aceste uh, detalii. Este în interesul opiniei publice să se facă publice aceste informații. Dacă informațiile din registrul de transparență nu sunt oferite opiniei publice, asta înseamnă că um, Uh, un, uh, organizațiile neguvernamentale primesc uh, bani în continuare și nici nu trebuie să-și expună sursele de finanțare. Nici organizațiile neguvernamentale nu publică de altfel sursele lor de finanțare. Foarte interpretabil, tocmai pentru că aceste ONG-uri solicită pe de parte transparență din partea instituțiilor publice, dar ea, ele însele nu o oferă. Da? Și încă o întrebare. Cum putem crea mai multă vizibilitate acestor programe și cum putem să ne asigurăm că regulile înăsprite sau nu sunt respectate, implementate? În încheiere, nu cred că trebuie să spun că am mari îndoieli în legătură cu uh, veridicitatea acestui studiu. Sudul este esențial pentru că este concret și pentru că evidențiază lacunele și deficitele sistemului. Uh, doamna uh, reprezentanta Comisiei are cuvântul acum pentru niște precizări. Okay, thank you. Uh, and very linked. Mulțumesc. Acest studiu, într-adevăr, este legat de uh, dezbaterea pe raportul anterior. Uh, aș începe mai întâi cu aspectele pozitive. Studiul confirmă că accesibilitatea și calitatea informa- uh, informațiilor depuse pentru granturi au crescut semnificativ uh, din 2010 încoace și chiar și din 2016 încoace. Comisia este dispusă să ofere mai multe informații în legătură cu beneficiarii granturilor, după cum am arătat deja. Am uh, schimbat uh, sistemurile de gestionare a granturilor pentru a oferi informații complete cu privire la beneficiare, nu doar uh, în legătură cu coordonatorii, ci cu toți beneficiarii. Și același uh, domeniu îl vom face și în ce privește uh, programele noastre legate de acțiunea externă a Uniunii Europene. Comisia este ferm angajată să-și îmbunătățească gestionarea în legătură cu fondurile europene. După cum am spus, problema constă Problema apare mai ales eh, din lipsa unei definiții europene pentru organizațiile neguvernamentale. Singurul lucru care este verificabil în sistemul central al eh, Comisiei este dacă eh, organizația este privată sau nu și dacă are caracter lucrativ sau este organizație non-profit. Astea sunt cele două criterii pe care putem verifica pentru toate entitățile care sunt uh, înregistrate în sistemul contabil al Comisiei Europene. S-a spus că uneori uh, uh, unele universități sunt incluse, alte universități nu sunt. Sigur, există și universități private și universități publice. Da? Evident că de aceea unele universități sunt eligibile și altele mai puțin. Întrebarea cheie este cum rezolvăm această problemă a definiției organizației neguvernamentale. Trebuie să avem mai întâi o definiție acceptată de toată lumea și atunci putem, în virtutea acestei definiții, să uh, implementăm criterii în sistemul de gestiune al Comisiei. În ce privește diferitele sisteme de gestionare a granturilor, evident că avem mai întâi un sistem uh, pentru uh, cercetare, un, un altul pentru acțiunea externă dar uh, uh, să te curs de elaborare unui mecanism de uh, facilitare a informării în legătură cu beneficiarii, cu fondurile care sunt transferate către acești beneficiari. În ce privește comunicarea, studiul a găsit că e nevoie de o abordare mai sistematică vis-a-vis -vis de uh, comunicarea uh, activităților uh, finanțate prin fondurile europene. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să creștem vizibilitatea. În toate uh, măsurile verticale pe care le-am propus pentru următorul CFM, am introdus un uh, Uh, articol privind comunicarea și vizibilitatea, adică atunci când o entitate uh, primește fonduri europene pentru derularea unei activități sau unui proiect, atunci e nevoie de implementarea anumitor măsuri de comunicare și vizibilitate. În ce privește publicitatea uh, publicarea beneficiarilor și a fondurilor pe site-urile web, beneficiarii sunt obligați să comunică, să comunice informații în legătură cu proiectul, cu uh, proiectul pentru care au primit uh, finanțare europeană. Dar nu trebuie să includă informații uh, în paginile lor uh, generale de prezentare a organizației respective. Acest lucru uh, reiese de altfel clar din regulamentul financiar. în ce privește recomandarea făcută mai devreme ca 11% din beneficiari uh, să obțină cel puțin o clasificare. Nu, eu cred că aici s-au înțeles uh, lucrurile greșite. În FTS, toți beneficiarii sunt codificați sunt clasificați. Dar există o coloană distinctă acolo care arată că doar 11% din uh, entitățile cuprinse acolo s-au auto-identificat uh, ca organizație neguvernamentală în, în celelalte coloane ale sistemului FTS găsiți uh, toate informațiile, celelalte informații legate de beneficiari. Oricum, putem să vă oferim detalii mai info, uh, uh, informații mai detaliate și putem să vă ajutăm să găsiți unde anume în FTS sunt publicate aceste detalii. O altă recomandare se, refer, se referă la sistemul, tot la sistemul FTS, care a fost avizat favorabil de autoritatea bugetară. Tot ce se introduce în sistemul FTS se introduce în baza articolului 33 din regulamentul financiar. Și sistemul FTS, de altfel, publică acest articol, acest temei legal. Ce trebuie să îmbunătățim, într-adevăr, este nivelul 2, Uh, cel al beneficiarilor din măsurile de acțiune externă. Ceea ce uh, este de reținut că uh, regulamentul financiar pentru aceste, pentru pentru executare nu solicită publicarea informațiilor, doar pentru angajamente. Mulțumesc foarte mult! Și acum, domnule Ackerman, în câteva propoziții puteți să reveniți? Trebuie să continuăm și cu alte subiecte. Vă rog! cred că au fost niște întrebări din partea raportorului, completează doamna președinte. Întrebări care v-au fost puse deja Nu pot explica uh, uh, componența acestui top 5 uh, cei mai importanți beneficiari. Nu, nu pot să vă dau o explicație. Chiar nu pot. Mulțumesc foarte mult, doamna Schmidt. In de in der Kürze fällt es mir schwer, die Fragen noch einmal zu stellen. Mir greu să pun încă o dată aceleași întrebări, da? eu nu l-am întrebat pe autor în legătură cu, cu componența acelui top 5, eu am adresat o întrebare comisiei și am întrebat acolo de ce nu implementează comisia sistemul de transparență. Și am avut o întrebare în legătură cu criteriile de eligibilitate etică în lumina uh, scandalului Oxfam. Pentru aceste întrebări, dacă se poate, accept uh, un răspuns uh, și îl accept și în formă scrisă dacă nu avem, Uh, avem Uh, timp acum, poate că atunci chiar uh, vor fi mai atenți interlocutorii noștri la întrebările pe care le-am formulat. Alia Boschi. Doamna Alia Bos. Concerning this, concerning this point... Mulțumesc în ce privește Oxfamul. Uh, rog colegii de la DJ Eco să ia cuvântul. Mulțumesc. Uh, Berto Aleron de la șef de unitate adjunct uh, la DGECO. Ce am făcut noi în cazul Oxfam? Am primit informația pe care a primit-o toată lumea, de altfel din presă, în cursul lunii februarie, și am urmărit o strategie paralelă. Mai întâi, am transmis o solicitare de informare direct către Oxfam, întrebând uh, ce s-a întâmplat de fapt în 2011 în Haiti și în același timp le-am uh, solicitat uh, să ne, uh, să ne detalieze sistemele pe care le aveau și în 2018 în funcțiune. Inclusiv vreau să știm ce s-a făcut în ce privește monitorizarea cazurilor de posibilă exploatare sexuală a beneficiarilor. Avem 200 de parteneri înregistrați la, do- la DGECO. Din răspunsul Oxfam a reieșit clar pentru noi că avem nevoie de garanții suplimentare și nu doar eh, de o eh, evaluare mm, a dosarelui eh, legat de acest sistem, ci trebuia să ne asigurăm că sistemul funcționează pe teren corespunzător. Tocmai de aceea am uh, uh, efectuat o vizită în Liban, una din țările în care DGECO a plătit, uh, a, a finanțat activitatea Oxfam. Și am vizitat și sediul central de la Oxford. După cum v-am spus, cele patru teme ce, majore pentru noi au fost următoarele. Vrem mai întâi să vedem uh, ce scrie în codul de conduită al Oxfam. Vrem să uh, știm uh, ce sistem pentru denoțatorii de integritate au, are în funcțiune Oxfam. Vrem să știm dacă acest sistem este accesibil pentru beneficiari și pentru personalul Oxfam. Am uh, analizat și capacitatea organizației de a urmări și a monitoriza uh, cazuri de posibilă exploatare sexuală am conchis uh, în cele din urmă că sistemul lor funcționează și că am, și am, avut, am considerat că avem garanții rezonabile uh, pentru ca în cazul în care o astfel de caz ar apăra, Oxfam să fie în stare să detecteze și să reacționeze la astfel de situații. În ce privește ceilalți 200 uh, de parteneri, le-am solicitat informații similare și dacă nu au furnizat informațiile pe care le-am cerut, am continuat să investigăm uh, cazurile respective. Uh, deocamdată nu avem granturi noi cu Oxfam în derulare. Am, uh, am tras niște concluzii după cazul Oxfam, am învățat, ne-am învățat lecția și, practic, astăzi fiecare ONG, înainte de a deveni partener al ECO, trebuie să ne transmită un număr de... Da, da, nu trebuie să spuneți tot... Nu, e bun, deci aici putem pune capăt publicității, vrem răspunsuri concrete. Deci, vă rog foarte mult, uh, Haideți uh, să ne scrieți exact uh, ce informații ați solicitat și ați obținut de la Oxfam. Vă mulțumim pentru uh, contribuțiile la acest punct de pe ordinea de zi și trecem la ultimul punct pe fond, raportul special al OLAF, combaterea fraudei legate de cheltuielile UE, este necesar să se acționeze sau nu. Raportorul Curții de Conturi Europene este domnul Paț, aveți cuvântul. Uh, thank you very much, Madam Chair, honorable members of European Parliament. Mulțumesc foarte mult, uh, stimați eurodeputați. Vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi a acordat de a vă prezenta raportul special al Curții, care se axează pe combaterea fraudei legate de cheltuielile UE. Pentru ca dumneavoastră să înțelegeți mai bine concluziile și recomandările și observații curții, trebuie să înțelegeți mai bine contextul. Ce înseamnă uh, managementul uh, de risc în domeniul fraudei de către instituțiile financiare care sunt responsabile în fața Parlamentului și a contribuabililor. E foarte important să avem uh, un uh, sistem de gestiune a fraudei în toate etapele, prevenirea, protecția și uh, reacția. Preîntâmpinarea este foarte importantă pentru că este mult mai ieftină decât uh, consecințele. Sistemul de reacție trebuie să funcționeze foarte bine pentru a îi descuraja pe potențialii uh, infractori. Și cu cât se detectează uh, mai repede frauda, cu atât uh, există mai puțini uh, răufăcători. Și dacă nu sunt penalități, nu exist, putem vorbi de descurajare. Apoi trebuie să mai înțelegem un alt element de, comple- de context, și anume faptul că pe cetățenii europeni îi îngrijorează tot mai multă frauda legată de cheltuielile UE. E rezultatul unui uh, sondaj. Poate că cetățenii uh, nu sunt bine informați, dar uh, acesta a fost punctul de plecare pentru Curtea de Conturi, care a comandat acest audit, care se axează pe nivelul de gestiune strategică. Să vedem care este situația în acest domeniu. Știu că ziua dumneavoastră a fost lungă, și deci o să mă refer la, doar la patru chestiuni din acest raport. Avem timp! Bun, minunat! Prima observație. În legătură cu uh, domeniul fraudei, natura și cauzele fraudei. Pentru că orice sistem de management strategic începe cu informația de tip uh, cantitativ și calitativ fără, dacă nu înțelegi bine afacerea respectivă, nu poți obține rezultate concrete. Uh, în timpul auditului ne-am dat seama că Comisia nu are la dispoziție informații cuprinzătoare în ce privește amploarea, natura și cauzele uh, fraudei. E uh, triunghiul de bază pentru a combate frauda. Statisticile oficiale cu privire la fraudă nu sunt finalizate și Comisia nu a efectuat niciun fel de evaluare a fraudei nedetectate. Și pe baza acestor informații lacunare, mai multe direcții generale au spus că există uh, riscul ca frauda să fie uh, scăzută. Din punctul de vedere al curții, este vorba de o autoamăgire. În primul rând, comisia nu colectează informații adecvate în ceea ce privește domeniul în care intervine frauda și după aceea ajunge la concluzia că riscul de fraudă este scăzut. E, uh, lipsește logica aici. Iar în ceea ce privește informațiile calitative, ele vizează tipurile sau tiparele de fraudă și cauzele fraudei. Din perspectiva uh, curții, lucrurile nu stau mai bine. Ave, există câteva informații în ceea ce privește tipurile de fraudă, tiparele uh, în diverse uh, domenii, dar nu s-au efectuat analize pentru a identifica uh, cauzele. Deci de ce unii beneficiari ai fondurilor europene se comportă mm, neadecvat. Dar bineînțeles că nu toți Uh, nu, nu, nu, nu toți, uh, uh, nu, nu putem vorbi doar de scroci de meserie, pentru că s-ar putea ca unele fraude să apară în urma complexității regulilor. Și deci recomandarea noastră în atenția Comisiei este să aibă un sistem de raportare a fraudei solid care să furnizeze informații în ceea ce privește natura și cauzele fraudei. Și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că Mm, există uh, dezacorduri cu Comisia și deci aștept cu nerăbdare dezbaterea și uh, aștept uh, informații mai amănunțite în legătură cu studierea și fraudei nedetectate și apoi informații în legătură cu frauda detectată. Apoi, în ceea ce privește leadership-ul și conducerea. Faptul că Comisiei lipsesc informațiile relevante uh, face că ea nu poate să-și pună în aplicare planul uh, strategic, de exemplu, uh, planul de combatere a fraudei, planul anual. Această strategie, apropo, nu a fost actualizată din 2011. Strategia de combatere a fraudei privind cheltuielile din direcțiile generale ar trebui și ea să fie revizuite, pentru că se folosesc foarte des devize pentru a descrie Uh, obiectivele. Uh, sporirea, accelerarea, uh, obținerea de rezultate, toate aceste cuvinte intervin fără să pună degetul pe rană care, conform normelor internaționale, este o practică curentă. E o practică folosită de către instituțiile publice și private. Frauda este o chestiune transversală pentru a o reduce, e nevoie de eforturi din uh, partea mai multor părți. Dar combaterea fraudei nu reprezintă activitatea principală al uh, vreunui departament dintr-o organizație. Deci cred că este foarte important să se numească o entitate sau un conducător care să uh, supervizeze activitățile de combatere a fraudei dintr-o organizație. De asemenea, rolurile clare și, răspundurile, uh, și răspunderile sunt foarte importante pentru a evita suprapunerea eforturilor și pentru a evalua impactul fiecărui jucător. Care este situația la comisie? Iată cum arată ea. prevenirea fraudei și uh, planul de management de risc nu uh, sunt menționate în portofoliul niciunui comisar. Mm, responsabilitățile comisarilor uh, sunt împărțite pe mai multe portofolii și majoritatea uh, are un rol mic, dar nu există o evaluare de ansamblu. Ceea ce înseamnă că e nevoie de mai multă conducere, mai mult uh, leadership pentru a îmbunătăți combaterea fraudei la comisie și comisia ar trebui să înceapă de la colegiuitor să numească un comisar care să se ocupe de prevenirea fraudei și de planul de gestionare al fraudei. A treia chestiune, sistemul de reacție așa cum am spus înainte, un sistem solid pentru a-i descuraja pe eventualii escroci este o altă chestiune foarte importantă în cadrul de combatere a fraudei. Descurajarea fi, uh, uh, funcționează doar dacă uh, autorii sunt uh, Uh, pedepsiți uh, prin pedepse suficient de puternică. Este bunul simț care vorbește. Uh, deci dacă persoanele respective nu sunt trase la răspundere, nu plătesc pentru ceea ce au făcut, atunci efectul de descurajare este nul. Anchetele, doar 17 anchete OLAF anual duc la condamnări, conform studiilor noastre. Și aici aș vrea să fiu bineînțeles nu vorbim despre persoanele care lucrează la OLAF. Eu cred că sunt persoane foarte competente, dar problema are de-a face cu sistemele. Dacă vrem să avem un sistem de anchetare și de uh, condamnare, trebuie să avem mai multe uh, norme. Statele membre elimină jumătate din uh, cazurile prezentate la OLAF și uh, timpul este foarte important. Uh, anchetele administrative trebuie să fie urmate de anchete penale la nivel național. Această procedură dublă e îndelungată și sporește uh, și, și uh, scade șansele de a, duce la, de a ajunge la condamnare. E o lacună inerentă a sistemului care nu poate să fie uh, înlăturată doar prin îmbunătățiri tehnice la regulamentul OLAF. În ce privește uh, recuperarea fondurilor, în uh, mai multe situații, uh, rapoartele OLAF nu conțin suficiente informații pentru a începe recuperarea fondurilor plătite în mod necorespunzător. Între 2012 și 2016, doar aproximativ 15% din suma totală recomandată de către OLAF au fost recuperate. Și am studiat situația. Aici nu vrem să ne poziționăm în arbitru. Cine a obținut rezultate mai bune, OLAF sau DG-urilor, dar din perspectiva contribuabilului nu contează cine e incompetentul aici, OLAF-ul sau DG-urile. Cifrele arată oricum că sistemul nu funcționează cum trebuie. Din punctul nostru de vedere, și e și o recomandare de-a noastră în ceea ce privește OLAF-ul, OLAF-ul nu ar trebui să acționeze ca un uh, organ de anchetă pentru că OLAF deocamdată nu face decât uh, propuneri în atenția celorlalte instituții care nu duc la rezultatele scontate. Adică recuperarea banilor și pedepsirea uh, uh, autorilor. Am spus la început că descurajarea este foarte importantă într-un sistem eficient. În schimb, legiuitorul ar trebui să acorde OLAF un rol mai strategic și uh, de control în uh, cadrul antifraudă al Uniunii Europene. Noi considerăm că ar trebui să se înființeze un organism care să monitorizeze politica de combatere a fraudei la nivel european și care să aibă și mecanisme pentru a evalua impactul sau felul în care sistemele naționale combat frauda legată de fondurile europene. În prezent, acest sistem nu uh, funcționează sau nu există. În raportul nostru venim și cu exemple în ce privește, ne bazăm pe sistemul OCDE, dar e doar așa, ca model. Nu mergem uh, prea departe pentru că nu este rolul direct al curții să Uh, descrie rolul acesta strategic și de uh, control. Și un ultim aspect legat de uh, EPO, parchetul european. Înființarea EPO e un pas în direcția cea bună, fără îndoială. Totuși, Uh, așa cum am spus în raportul nostru de audit, am uh, analizat legislația adoptată și am numit uh, am și câteva riscuri, am evidențiat riscuri care s-ar putea să împiedice acest organism să-și atingă obiectivele. Principalele preocupări, detectarea și anchetarea, toate depind de autoritățile din statele membre. Regulamentul nu propune niciun fel de mecanism care să permită EPO să încurajeze statele membre să aloce resursele necesare pentru de, de, uh, detectarea proactivă. Și aici pun accentul pe uh, conceptul detectare proactivă. Deci ne dorim să avem capacități proactive de, de, de detectare a fraudei, ca o infracțiune ascunsă. Riscul EPO Uh, e să nu fie foarte eficient. Și deci, în raportul nostru subliniem acest lucru și încă mai avem timp la dispoziție sau Comisia și Parlamentul și Consiliul vor avea timp să analizeze această sugestie pentru a aborda riscul uh, cum trebuie. Deci, în concluzie, prevenirea, detectarea și reacția la fraudă toate aceste etape nu, sunt foarte slabe în Europeană. Comisia Europeană nu are o vedere de ansamblu asupra amplorii și cauzelor fraudei, sistemele de uh, sancționare nu uh, funcționează și nu recuperăm banii de la uh, fraudatori. Și deci încurajăm Comisia să ia acțiuni iar și Parlamentul să se asigure că aceste acțiuni sunt cu adevărat adoptate. Vă mulțumesc pentru atenție, vă stau la dispoziție pentru răspunsuri. Mulțumesc. Raportarea noastră este doamna Chinici. Grazie. <clears throat> Grazie. Mulțumesc. Doamnă președinte, doresc să mulțumesc uh, raportorului uh, Curții de Conturi, domnul Parț, pentru prezentarea acestui raport special important. Apărarea intereselor financiare reprezintă nu doar o obligație prevăzută de tratate, ci și o responsabilitate a tuturor instituțiilor europene și ale statelor membre, pentru că, așa cum s-a spus de către reprezentantul Curții de Conturi, cetățenii sunt uh, preocupați de fraudele um, cu fondurile europene și e adevărat că trebuie să acționăm din mai multe puncte de vedere, la nivel de uh, prevenție, la nivel de reacții rapide și eficace și apoi uh, pentru a recupera banii. Acestea sunt momentele fundamentale în care trebuie să acționăm pentru a lupta în mod eficient împotriva fraudelor. Consider că în ultimii ani S-au făcut eforturi importante pentru a consolida capacitatea Uniunii și a statelor membre de a lupta împotriva fraudelor. Și mă refer aici la prevederile adoptate, um, la legislația adoptată și nu numai, la punerea în aplicare a sistemului de uh, excludere prin uh, uh, alertă timpurie. S-a adoptat directiva BIF și, în fine, regulamentul care a creat uh, sau va crea uh, parchetul european. Sunt uh, prevederi care vor da rezultate în viitorul apropiat. Așa cum am auzit, raportul special al Curții de Conturi a semnalat câteva um, aspecte care pot fi îmbunătățite în sistemul de luptă împotriva fraudei în Uniunea Europeană. Uh, merită să acordăm atenție acestor uh, observații, de exemplu celor care se referă la colectarea și utilizarea de date de către Comisie și OLAF pentru evaluarea riscului de fraudă în diversele domenii. Mă refer și la observația făcută în legătură cu eficacitatea limitată a sistemului de alertă timpurie și la observațiile legate uh, de urmările judiciare limitate date recomandărilor Olafului la nivel uh, național, care reprezintă, după părerea mea, ceea ce am putea defini călcâiul lui Ahile în aplicarea prevederilor de luptă împotriva fraudei la nivel european. Curtea ne-a amintit uh, în raportul său că astăzi statele membre nu urmăresc în justiție 55% uh, din recomandările Olafului. Cred că acest lucru trebuie să ne pună pe gând gânduri. Comisia a anunțat adoptarea um, unei noi strategii de luptă împotriva fraudei uh, actualizate, care ar trebui să ofere soluții uh, la problemele semnalate de curte. Ar fi util uh, să beneficiem de informații legătură cu calendarul prevăzut de comisie și ce va include acest document. Știi, de exemplu, noua strategie antifrauda Comisiei ar putea să prevadă resurse financiare și umane adecvate pentru a sprijini rolul și capacitatea de analiză a OLAF-ului când vine vorba de riscul de fraudă. Aș dori să mai fac câteva observații. În primul rând, în legătură cu eficacitatea limitată a sistemului de alertă timpurie uh, și excluderea agenților economici uh, uh, vinovați de fraudă. După cum știm, regulamentul financiar permite numai excluderea operatorilor economici, ci și excluderea persoanelor fizice care sunt um, la conducerea întreprinderilor care au fost condamnate, chiar dacă nu au fost condamnate definitiv. Astfel, persoanele responsabile de aceste comportamente uh, pot uh, să facă obiectul unui mecanism de excludere. Această prevedere poate să fie un pas înainte important uh, pentru um, a apăra interesele financiare ale UE. Însă, când vine vorba de pedepsele penale, noua directivă BIF, uh, cu, uh, spre deosebire la uh, Convenția BIF din 95, nu mai prevede um, responsabilitatea angajaților în nume, care acționează în numele întreprinderii. Responsabilitatea uh, șefilor de întreprinderi uh, vor ține de legislația națională, um, care, așa cum a arătat uh, un studiu finanțat din Hercules 3, uh, sunt foarte diferite astăzi și riscă să creeze goluri în posibilitatea noastră de a pedepsi vinovații. Aș dori să întreb Curtea de Conturi, dar și Comisia, dacă lipsă de reguli specifice și armonizate în legătură cu responsabilitatea uh, penală a șefilor uh, uh, de firme nu este un punct slab în apărarea intereselor financiare ale UE. Dar aș mai avea de adăugat și alte lucruri. Raportul Curții de Conturi exprimă preocupări în legătură cu eficacitatea viitorului parchet european și cu toții ne-am pus întrebări în legătură cu structura prevăzută a parchetului, o structură foarte complexă. Eu cred că pentru a depăși Um, aceste puncte slabe. Viitorul pachet european trebuie să beneficieze nu doar de resurse financiare adecvate și Parlamentul dorește să garanteze um, profesionalismul magistraților uh, și uh, uh, resursele necesare. Dar, având în vedere informațiile pe care ni le-a comunicat Curtea de Conturi, parchetul european va trebui să colaboreze strâns și intens cu OLAF-ul. Uh, OLAF-ul va, își va păstra un rol uh, strategic pentru că va fi în continuare un partener important al parchetului european și va avea activități de anchetă complementare și de, și de sprijin um, cu cele ale parchetului european, așa cum uh, a prevăzut um, regulamentul care instituie EPO. Trebuie să se garanteze uh, suficient personal, trebuie să se garanteze un cadru legislativ eficace pentru Olaful uh, să se poată achita de aceste sarcini um, și deci trebuie să existe structura legislativă necesară uh, pentru ca, prin activitatea sa și în colaborare cu parchetul european, Olaful să uh, depășească în viitor uh, unele uh, dintre situațiile criticate de Curtea de Conturi. Aș dori să mai spun ceva în legătură cu faptul că la nivel național nu se urmăresc în justiție recomandările orafului. Poate această situație ar putea fi rezolvată dacă uh, Um, uh, conținutul anchetelor OLAF ar fi admise ca probe în uh, procedurile penale și administrative. Cred că aceasta ar putea fi o soluție care ar contribui la creșterea ratei uh, urmăririi la nivel național um, a recomandărilor OLAF. Dacă recomandările finale ale Olafului pot fi folosite ca dovezi, s-ar depăși dificultatea cu care se confruntă autoritățile naționale. El nu ar mai fi obligate să repete ancheta deja făcută de OLAF. Bineînțeles, admisibilitatea uh, rapoartelor finale ale Olafului în procedurile naționale trebuie să um, uh, să implice garantarea garanțiilor procedurale în faza administrativă și Parlamentul și Comisia doresc uh, să uh, se garanteze echilibrul între eficacitate și garanțiile procedurale. În încheiere doresc să mulțumesc Curții de Conturi pentru tot ceea ce a făcut. Um, cred că este fundamental să facem toate eforturile pentru a se preveni fraudele, pentru a se reacționa rapid și pentru a se recupera fondurile care au făcut, din păcate, obiectul unor fraude. Deci, mulțumesc încă o dată Curții de Conturi uh, pentru raport și tuturor colegilor pentru uh, contribuția lor la dezbatere. Mulțumesc! Danke, wir haben noch Verdolmetschung bis avem interpretare exact până la 18.35, când va trebui să continuăm în exclusiv în limba engleză. Îmi pare rău, doamna Chinici. Am încercat să conving cabina italiană eh, să rămână mai mult, dar eh, nu este dispusă. N-am mai auzit eh, interpretarea din cabina de germană, care au, s-a oprit la mijlocul propoziției. Nu știu cum este situația pentru celelalte limbi. Vă rog, mai întâi domnul colectarând. Tarand. Poate vom termina la 18.30, doamnă președinte. Dar până atunci mă tem că am ceva de spus. Observații de ordin general. Poate e ceva Uh, este, este o problemă fino-ungrică atunci când directorul general al of, uh, Olafului uh, este estonian. Um, aș spune că am primit vești bune de la Luxemburg pentru că am citit în politico. Iată, ați ajuns uh, în știri. Nu am primit, nu am citit nimic de Curtea de Conturi în Politico de ani de zile și acum scrie că luptați împotriva fraudelor și îl acuzați pe președintele Olafului că nu face suficient pentru a recupera banii. Uh, știți la fel de bine ca și mine că nu poate să se uh, implice în procedurile legale din statele membre, că nu poate să oblige statele membre să urmărească în justiție aceste cazuri. Curtea folosește termeni de gen unii sau des, dar nu spune cât de des este întâlnită problema. Cred că trebuie să măsurăm lucrurile. La Curtea de Conturi trebuie să se lucreze cu uh, cifre nu cu termeni aproximativi. Atunci când uh, e vorba de urmărirea în justiție rezultatelor anchetelor Olafului în statele membre, acest lucru nu este de responsabilitatea Olafului, ci a statelor membre. Și dacă curtea nu recunoaște suficient acest lucru, uh, de ce nu critică uh, lipsa de acțiune a statelor membre? Responsabilitatea lor este clară. Și acum vă întreb, stimate domnule Pat, membru al Curții de Conturi, dar și pe cel care stă la stânca dumneavoastră. Ce ați făcut dumneavoastră personal ca membri ai Consiliului European în calitate de ministru al justiției și în calitate de prim-ministru, domnule Pat, ce ați făcut dumneavoastră pentru a îmbunătăți capacitățile Olafului? Sau n-ați făcut nimic? Eu cred că nu ați făcut nimic. Și îmi pare rău pentru Estonia că a fost atât de prost reprezentată în Consiliu. Bun, Asta e. Pentru acest comportament ați fost promovat și ați ajuns la Luxemburg o realizare majoră pentru întreaga Europa. Apoi, în viața dumneavoastră precedentă, ați obstrucționat vreo anchetă antifraudă ca membri ai eh, guvernului estonian? Criticați acum Olaful. Dar, în sfârșit, grație acestei comisii pentru control bugetar, care l-a recomandat pe fostul dumneavoastră coleg de la Luxemburg ca să devină gen- director general al Olafului, ați obstrucționat activitățile sale tot timpul și acum îl criticați? Nu vă înțeleg și știu că doamna Gresle dorește să lase timp și pentru alte comentarii, dar măcar înainte de 18.30 vom fi avut discuții interesante. Nu e nimic personal, e doar politică. Înfruntarea trecutului uneori este destul de amară, dar trebuie să ne înfruntăm trecutul măcar într-atât încât să nu-i facem re- reproșuri acum directorului general eh, dacă nu i-am făcut reproșuri celuilalt director general înainte. Avem a face cu o problemă sistemică. De altfel, eh, e foarte interesant că avem acum a face cu primul audit eh, în temeiul raportului PIF. Da, haideți să dăm cuvântul și colegului Novakov. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimatele domnule secretar general Olafului, stimatele domnului, domnule membru al Curții de Conturi, cine s-ar fi, ar fi crezut că într-o, joi, într-o marți seara la 18.30 am vom fi avut o dezbatere atât de pasionată. Am ales să stau până la sfârșit și mă bucur de asta. Astăzi avem o ocazie rară să discutăm, de, am avut ocazia rară să discutăm de două ori despre Olaf. Întâi am dezbătut propunerea legislativă a Comisiei În legătură cu relațiile dintre OLAF și uh, parchetul european, în care se pune accentul pe faptul că Olaful va avea potențialul să meargă să și, și mai în profunzime în anchetele sale, va beneficia de noi capacități, de mecanisme diferite, recunoscând faptul că Olaful uh, sprijină interesele populației și trebuie sprijinit în uh, activitățile sale. Am făcut, au fost făcute critice, obie, critice obiective, dar am sprijinit această idee. Acum, se spune că Olaful nu are capacitățile necesare pentru a încheta și se critică faptul că autoritățile naționale nu aplică recomandările. Eu nu mai știu ce să cred. Dar atunci când situația este confuză, începem să dezbatem și una dintre principalele critici din raport se referă la faptul că există slăbiciuni în cooperarea dintre OLAF și autoritățile naționale. Bun. Deci, avem două părți, OLAF-ul și autoritățile naționale. Prima întrebare, ce autorități naționale? Care este rolul autorităților naționale? legislația națională are vreo legătură cu urmărirea recomandărilor? Una, o altă critică a fost capacitatea Olafului de a strânge dovezi pentru a aduce vinovații în fața tribunalelor. Dar pentru ca Olaful să beneficieze de mai multe capacități uh, pentru a putea să achita de aceste sarcini, uh, de ce să nu crească, să, uh, să nu ceară să crească bugetul sau personalul? Deseori, în trecut, am criticat Olaful din motive obiective, dar acum mi s-ar părea că unele dintre critici nu mai este responsabilitatea Olafului, ci a Uniunii. Deci, Olaful ar putea să facă lucrurile mult mai bine, dar deocamdată și mai ales în ultimele luni, acest potențial Uh, de dezvoltare a noi condiții uh, este manifest. Deci trebuie să vedem cum uh, pot îmbunătăți relațiile dintre OLAF și autoritățile naționale pe baza unei noi legislații europene. Nu știu cum se poate îmbunătăți consolida nu doar responsabilitățile, dar și mecanismele prin care Olaful poate să intervină în chestiuni naționale și nu doar judecându-i pentru rezultate care nu sunt obținute de autoritățile naționale. Deci, sper că acest raport va fi modificat ca să devină echilibrat și va oglindi mai obiectiv activitățile orașului, pentru că suntem cu toții de acord că rata erorii scade și toate rapoartele arată că lucrurile merg în direcția cea bună. Mulțumesc! Zum zweiten Mal heute bei uns im Ausschuss, Herr Generaldirektor. Încă, domnule director general, a doua oară în comisia asta, deci un fel de deja vu, vă rog, aveți cuvânt. Thank you, Madam Chair, Honorable Member. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. După cum știți foarte bine, uh, Comisia și Olaf au zero toleranță față de corupție și uh, <coughs> frauda prin, uh, implicând fondurile europene. Salutăm acest raport în care Curtea recunoaște eforturile depuse de Comisie și evaluează, apreciază corect strategia anticorupție a Comisiei. Curtea și domnul uh, Barț au uh, identificat și uh, zone în care se pot opera și îmbunătățiri. Aceste recomandări sunt acum implementate de Comisie și OLAF. Comisia atașează o importanță mare unei, unui management financiar corect și a combătut frauda în ultimii ani prin combaterea um, uh, fraudei în mod direct, dar și prin îmbunătățirea sistemelor sale. Investigăm uh, cazuri uh, transnaționale complexe de fraudă prin intermediul OLAF. Statele membre însă sunt re, e, responsabile pentru implementarea a 75% Uh, din bugetul Uniunii Europene. De asemenea, sunt responsabile pentru detectarea, uh, corectarea și sancționarea irregularităților și a fraudei. Sunt de acord cu doamna președinte că avem nevoie de un angajament foarte ferm din partea tuturor statelor membre de a depune toate eforturile în această direcție dacă vrem să obținem rezultate mai bune. Comisia și OLAF împărtășesc opinia curții că se poate face și mai mult pentru a combate frauda. Trebuie să ne asigurăm că cazurile de fraudă sunt detectate și anchetate mai rapid și mai eficient peste tot în Europa. Tocmai de aceea, Comisia a propus mai multe măsuri în ultimii ani pentru a-și uh, consolida mecanismele antifraudă, de exemplu, adoptarea uh, strategiei antifraudă este un caz. De asemenea, am uh, detectat un sistem de uh, identificare precoce și excludere a unor beneficiari și, nu în ultimul rând, prin finan- regulamentul financiar. Regulamentul OLAF rezivuit, revizuit uh, și noua guvernanță a Comisiei confirmă același lucru. The European Public Prosecutor's Office, which will be up uh, running by 2020, will significantly improve the follow-up of EU fraud cases.